Și mai am și o comunicare din partea grupului GUE-NGL. Au primit, am primit cereri de numire în delegații, list și în comisiile parlamentare. Lista va fi făcută publică în procesul verbal al ședinței. Dacă